Colleagues, could I please ask you to continue your conversations Vă rog uh, să continuați discuțiile în afara uh, sălii de plenară. Încet trecem la uh, explicațiile de vot. Domnul Sarus domnul Brock, vă rog. Okay. Um, So. Bun. Deci, explicarea voturilor, primele explicații de vot se refară la uh, standardele internaționale de raportare financiare IFRS 9 și un minut dau cuvântul colegii noastre Cristina Morvai. German. Pe piețele financiare internaționale există anumite standarde internaționale de raportare financiară și electoratul